pozwólcie państwo że otworzę popołudniową naszą sekcję. Dacă îmi permiteți, dragi colegi, deschidem uh, reuniunea din această după-amiază. După cum bine știți, avem astăzi un invitat special. Și dacă sunteți pregătiți, atunci putem începe. Deci, încă o dată, astăzi avem un invitat special în rândul nostru, invitat cu delegație și ne bucură foarte tare acest lucru. O avem alături de noi pe doamna ministru care a venit din Parlamentul brazilian împreună cu delegația, ceea ce este foarte important. Aceasta este o reuniune specială. Cunoaștem performanțele dumneavoastră, cunoaștem evoluția rapidă și puternică a Braziliei. Acest lucru este de o însemnătate extraordinară pentru relațiile Braziliei cu Uniunea Europeană. Și de aceea aș dori să vă mulțumesc și să vă urez încă o dată bun venit la Comisia Parlamentară Agri din Parlamentul European. Bun venit, doamnă ministru, doamna Abreu. După cum vă spuneam, avem și o delegație care ne vizitează, un mare grup de parlamentari cu domnul senator Lemos, domnul senator Anastasia, domnul Martins, domnul Filia Breu, domnul Caleto, și mulți alți membri ai delegației. Și excelența sa, ambasadorul, este prezent. Bun venit tuturor! Bun venit uh, și celorlalți invitați. Nu o să rostesc acum toate numele, dar sper să aveți înțelegere față de acest fapt. Sunt eurodeputați și din delegația cu Brazilia care sunt de față. Încă o dată, bine ați venit! Bun venit tuturor! Și după cum vă spuneam, doamna ministru a dorit să se întâlnească cu Comisia Agri în timpul acestei vizite. Noi știm că relațiile dintre noi sunt foarte importante, sunt relații comerciale de o însemnătate extraordinară. Economia Braziliei e puternică, uh, agricultura în Brazilia e puternică, exportul este unul semnificativ. Deci mi se pare că avem destule subiecte de discutat. Bun venit! Profităm de această ocazie pentru a vă asculta, doamnă ministru și apoi vor interveni coordonatorii în primul rând, după care dau cuvântul celorlalți și va exista o rundă de întrebări și răspunsuri. Haideți să începem pentru că timpul e prețios. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, și uh, vă salut uh, Mă, mă bucur foarte mult să fiu aici. Felicit pe domnul deputat uh, Sicheschi și pe toți membrii acestei comisii foarte importante pentru Uniunea Europeană și pentru Brazilia. Vă felicit pe toți uh, uh, pe toți membrii Parlamentului European și echipele lor. Vreau să vorbesc despre parlamentarii din Brazilia care au venit alături de mine. Am fost la Paris, iată astăzi suntem la Bruxelles, după care ne vom deplasa la Geneva. Ana Mele este doamnă senator și președinte a Comisiei pentru Agricultură a Senatului Federal, domnul uh, deputat Abreu, care este președintele Comisiei de Agriculturii pentru Agricultura a Camerei Deputaților domnul senator Lazie Macis din Rio Grande de Sul, domnul senator Antonio Anastasia eh, din statul Minas Gerais și guvernator al unui stat important eh, din, important din, Braz, din Brazilia, Vaugir eh, Colatu, deputat din Santa Catarina, domnul Vineu, deputat din Vinas și doamna ambasador Vera Martins, care îi mulțumesc pentru primire pentru primirea pe care ne-a făcut-o aici la Bruxelles și uh, apoi mulțumesc uh, echipei uh, de asistenți care ne însoțește. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei pentru Agricultură, toate autoritățile care reprezint și vreau să, urez bun venit, să vă salut, pe toți. Mă bucur foarte mult că pot să iau cuvântul în fața membrilor Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Parlamentului European în calitate de ministru a agriculturii braziliene. Vreau să vă împărtășesc pe scurt viziunea țării mele în ceea ce privește temele de producție și comerțul cu țările agricole, precum și cu, în ceea ce privește oferta alimentară pentru toată populația lumii. În primul rând, uh, chiar dacă interesele particulare ale fiecarei țări sunt legitime, în momentul în care se vorbește despre agricultură și despre alimentație, cred că este foarte important să ne asigurăm că lumea că lumea întreagă poate să producă alimente pentru Uh, toți locuitorii acestei planete și că aceste alimente trebuie să fie accesibile tuturor, fără excepție. În uh, ultimii 20-30 de ani, în ciuda fluctuațiilor creșterii țărilor bogate și chiar în țările în curs de dezvoltare, în țările emergente, s-a manifestat un progres în ceea ce privește reducerea sărăciei extreme în toată lumea. Probabil că în niciun alt moment uh, în istorie nu s-a manifestat un asemenea progres uh, al omenirii și o astfel de mișcare atât de amplă. Sute de milioane de oameni, mai ales în Asia și în America Latină, au uh, ieșit din condiții de extremă sărăcie și s-au inclus în câmpul muncii și în lumea consumerismului. Această schimbare care a fost percepute persoanele cu o sensibilitate anume, reprezintă o mare provocare pentru producția agricolă. În cea mai mare parte a țărilor, folosirea terenurilor uh, pentru, pentru agricultură și creșterea de animale a ajuns la limită și uh, doar uh, niște progrese de productivitate ne-ar putea permite o, o creștere a producției. În același timp, uh, Uh, populația lumii este în creștere și, cum bine știm, uh, acest, uh, acest lucru până în 2050 vom avea peste uh, uh, 9 miliarde de consumatori. Acest lucru reprezintă o povară și o necesitate practică. Și deci trebuie să putem să producem uh, alimente mai bune și mai multe care să fie accesibile tuturor. Dacă nu reușim să facem acest lucru, lucru ce reprezintă o siguranță alimentară mondială, nu vom putea evita instabilitatea socială și politică în regiunile cele mai vulnerabile iar uh, repercusiunile se vor face simțite în toată lumea. Brazilia, împreună cu unele țări cu uh, anumite țări poate să-și aducă o mare contribuție în acest sens, în ceea ce privește extinderea uh, producției agricole și a creșterii animalelor. Așa cum știm, bine știți, avem uh, teritorii vaste, 8 milioane de uh, kilometri pătrați. Doar 28% din aceste terenuri sunt um, folosite pentru uh, producția alimentară și creșterea animalelor. Uh, în proprietatea producătorilor uh, rurali. Să nu ținem cont de terenurile folosite pentru infrastructură uh, și orașe care reprezintă 11% din teritoriul nostru. Mai rămân în uh, Brazilia 61% din aceste terenuri al teritoriului țării noastre care au fost conservate uh, Uh, în ceea ce privește biomasa originală, cu toate restricțiile stabilite de către, uh, de către legislația de mediu, bineînțeles, uh, care este foarte riguroasă, una dintre cele mai riguroase legislații din întreaga lume, avem, cu avem totuși terenuri extinse pentru a dezvolta producția, incluzând uh, noi zone acolo unde ne permite legea, bineînțeles, și uh, recuperând terenuri cu o productivitate redusă și mai ales zone de uh, pășuni degradate. Între 2002 și din 2002 și până acum, dintre ehm, toți producătorii mondiali, eh, cum ar fi SUA, Uniunea Europeană, China, uh, Rusia și India, cei mari, mari producători, Brazilia a, a fost țara care a manifestat cele mai mari, cel mai mare progres uh, în, din uh, Eh, din momentul în care am început revoluția agricolă, am, am avut salturi imense de productivitate. În ultimii 20 de ani, creșterea productivității terenurilor ne-a permis să economisim aproape 50 de milioane de hectare doar în ceea ce privește uh, producția de, de grâne. Avem uh, terenuri, producător rural și tehnologie de vârf pentru a putea să sporim producția, mai ales prin intermediul productivității. Proiecțiile, estimările noastre sunt că dacă se mențin condițiile economice actuale, vom putea în, ultimii, în următorii 10 ani să adăugăm 50 de milioane de tone în ceea ce privește producția de cereale și 80 de milioane de tone în ceea ce privește producția de carne bovină, porcină și uh, carne de pasăre, fără să uh, sporim defrișările. E bine ca toată lumea să știe că producția noastră este competitivă la nivel internațional, din motive întemeiate. Avem un control de mediu foarte bine pus la punct, care asigură nu numai uh, că uh, zona Amazonului va fi prezervată prin monitorizare în timp real a tuturor activităților de, de, de spădure, de defrișare și mai mult că fiecare proprietate la nivel individual își menține vegetația naturală într-un procent de cel puțin 20% din din uh, zona folosită și în, pe malul apelor. Pentru ca în pădurea amazoniană fiecare proprietate să stabilească, să, să-și aducă contribuția, contribuția la, la um, să, să, trebuie să respecte un procent de conservare de 80%. Zone care au fost defrișate în trecut, în trecutul îndepărtat, încă câștigă de pe urma faptului că mențin 50% din aceste uh, zone în zone de conservare. Competitivitatea noastră uh, decurge de pe urma condițiilor naturale pe care le avem și, pe de altă parte, de pe urma cercetării și dezvoltării tehnologice și inovării care ne-au permis să creăm o agricultură adaptată mediului uh, înconjurător, mediului tropical. Eu cred cu tărie în virtuțile comerțului internațional. Înainte de faptul că uh, permit uh, consumatorilor să aibă produse mai bune și mai ieftine, acestea permit țărilor să își folosească resursele naturale în activitățile unde sunt mai productive um, consolidând veniturile și creșterea economică pentru bunăstarea tuturor. În afară de acest lucru, comerțul internațional um, aduce mai aproape popoarele și le integrează într-o interdependență virtuoasă. Și cu mare bucurie vă informez că Brazilia se angajează se angajează în negocierile viitoare în ceea ce privește crearea unei zone de liber schimb în zona între Mercosul și Uniunea Europeană. Este foarte important pentru, continuitate, pentru să se continue și să se finalizeze negocierile în ceea ce privește oferta și schimburile între piețele de, uh, de bunuri, adică acestea să fie finalizate cât mai curând cu putință. Am participat la cea de-a 80-a adunare a Organizației Mondiale a Sănătății Animale, unde două state din Brazilia, Santa Catarina și Rio Grande do Sul, au primit recunoștință internațională în ceea ce privește registrul carnei de, cărnii de porc. Acest lucru este foarte important pentru șeptelul nostru și sperăm că în următori, în ani, încă 14 uh, state braziliene să ajungă la același statut uh, de, de, da, mă scuzați, încerc pe ce de porc, că nu mai există peste porcină în aceste uh, zone. Și sperăm că cartea de porc, în momentul în care calitatea sa este recunoscută la nivel internațional, să sperăm ca această carne de porc să, ajunge, să ajungă uh, pe piețele europene. Și sperăm să Uh, ducem la bun sfârșit angajamentele între uh, încheiate cu uh, autoritățile de sănătate și sanitare la nivel european, european, care să ducă la bun sfârșit acordul sanitar veterinar între Brazilia și Uniunea Europeană pentru ca pentru a se putea înlesni fluxul comercial între uh, Brazilia și continentul european. Bineînțeles, acest lucru va aduce la progrese în ceea ce privește înlesnirea comerțului. Așa cum am spus, comerțul de carne uh, de vită și alte produse de origine animală. În țara mea, într-adevăr, uh, țara mea nu este într-adevăr deschisă cu totul comerțului. Um, la nivelul agenților economici, uh, așa cum se întâmplă în țările din Uniunea Europeană. Și, bineînțeles, poate că există unele um, oarecare neîncredere la nivelul uh, comerțului. Și, bineînțeles, acestea sunt greșite și nebazate pe, pe adevăr, pentru că economia la ora actuală trebuie să depășească aceste obstacole. Consumul și cultura au devenit universale prin intermediul uh, mijloacelor de comunicare moderne care ne uh, conectează pe toți. Pe de altă parte, lanțul de producție care uh, se, se structurează la nivel mondial. Nu mai există frontiere. Dacă ne uităm, dacă ne uităm către viitor, trebuie să ne confruntăm cu uh, provocări în ceea ce privește deschiderea comerțului. Eu uh, voi fi la Geneva săptămâna aceasta și voi transmite un mesaj foarte clar că Brazilia dorește să se consolideze sistemul multilateral al comerțului care se, este incorporat în Organizația Mondială a Comerțului, integrându-se agricultura în sistemul multilateral și, uh, și uh, finalizându-se runda de la Doha. Iar uh, noi nu suntem de acord cu rezultate minime în domeniul agriculturii la Doha. Sperăm să, sperăm să încheiem parteneriate naționale, fiindcă noi dorim acest lucru pentru dinamizarea comerțului și economiei. Sistemul de producție și guvernul brazilian consideră că acordul comercial cu Uniunea Europeană este o prioritate principală și suntem gata să negociem pentru a ajunge rapid la finalizarea acestui acord și sperăm din suflet că chestiunile care țin de agricultură nu o vor fi o piedică protecționismul agricol, mai mult decât cel industrial, poate să priveze lumea întreagă de o creștere a producției, care să aibă consecințe politice și sociale greu de anticipat la, nivelul, la nivel mondial. În final, vreau să vă spun că Uniunea Europeană este poate cea mai frumoasă construcție politică din zilele noastre, care aduce la un loc la, în, care aduce la un loc în mod frățesc popoare care, uh, au uh, care au luptat unele cu altele ani, an de zile. Și iată, Uniunea Europeană a făcut posibile multe lucruri care erau de neînchipuit. Acum le transformăm, se transformă în realitate. Și de fiecare dată când mă aflu aici, mă gândesc la visul european. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, doamnă ministru. Mulțumim pentru această prezentare. Apreciem mai ales conținutul acesteia. Mm, cuvintele dumneavoastră despre Uniunea Europeană sunt forma cea mai frumoasă a cooperării. Întotdeauna frumos să ascultăm asemenea mesaje, parcă ne ungla suflet. Ne bucurăm foarte tare. Așa cum spuneați, avem relații de bună cooperare. Urmează acum coordonatorii și începem cu domnul Albert Des. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei ministru Katia Abreu pentru faptul că a venit în Parlamentul European, la Comisia Agri, în Bundestagul German. Am fost preț de 10 ani președintele grupului parlamentar germano-brazilian. Colegul brazilian, domnul Vandra, a fost un coleg cu care m-am împrietenit și cu care am păstrat relația până acum. M-am uh, deplasat de mai multe ori în Brazilia, prima dată în 88 și nu pot decât să vă felicit pentru că de atunci s-au schimbat multe lucruri în bine. În 1988 am, am putut să constat cum uh, pădurile tropicale din uh, Mato Grosso erau distruse. Astăzi altele sunt condițiile și în februarie m-am convins de asta. Brazilia e prea des pusă pe falsă dreptate la stâlpul infamiei. 61% din uh, teritoriul Braziliei e în continuare pădure tropicală sau e vorba de zone biotrope și de fiecare dată când mă deplasez în Brazilia mă uit din avion și văd că nu poate fi vorba de un peisaj deșertificat. Și la fel nu e adevărat, așa cum citim noi în Europa adesea, că activitățile din aceste zone ar fi ilegale. Pentru că am fost în Mato Grosso un, și am văzut uh, cum uh, e gestionat terenul uh, de acolo. Și cunosc o persoană de acolo din 26 de ani, un producător, care se descurcă foarte bine în deplin respect al normelor în vigoare. Dumneavoastră ați menționat relațiile comerciale. Bineînțeles că trebuie ca ambele părți implicate să fie dispuse să participe la aceste bune relații. Și așa cum ați spus-o și dumneavoastră, Există în continuare mari bariere comerciale. Noi am vrut, de exemplu, să facem o donație de medicamente pentru un spital din Mato Grosso și mi se pare că aceste medicamente au fost blocate la vamă vreo patru luni de zile, ceea ce nu e bine. Tocmai de aceea trebuie ca ambele părți să pună osul în așa fel încât obstacole care există în calea relațiilor comerciale să fie înlăturate. Problema care ne preocupă pe noi din domeniul agriculturii este mai puțin una braziliană. Noi avem câteva standarde și spunem că și restul lumii trebuie să respecte aceste standarde. Fără a vă răpi foarte mult din timp, Vreau doar să reiau un mesaj pe care l-am uh, transmis recent și pe care îl reiau cu plăcere acum că am, vorba, am uh, uh, uh, posibilitatea să discut cu dumneavoastră. Dacă ar, aș mai avea 25 de ani și aș putea să aleg să fiu agricultor undeva în lume, atunci să știți că m-aș muta rapid în Brazilia. Toate cele bune din partea mea și încă o dată bun venit la Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mulțumim și pentru contribuția aceasta personală. Dar, Albert, să știi că tu poți să te deplasezi în Brazilia oricum. Mulțumesc. Domnul De Castro. Pa, rządu Italii. Grazie, președinte. a nome... Mulțumesc domnule președinte. În numele grupului meu, al socialiștilor și democraților europeni, vreau și eu să vă spun bun venit doamnei ministru, doamnei catia Abreu, bun venit aici la Comisia noastră de Agricultură și Dezvoltare Rurală. Vreau să vă mulțumesc și pentru cuvintele frumoase pe care le-ați avut. Problema siguranței alimentare și a problemelor din lumea întreagă față de această mare provocare care este aceea de a hrăni o populație în creștere și va avea nevoie din ce în ce mai mare de alimente. Uh, e adevărat că are legătură cu nivelul de dezvoltare și creștere economică pe care a înregistrat-o țara dumneavoastră în ultimii ani. Este vorba de o creștere care a făcut ca Brazilia să fie lider la exporturile de multe produse agricole, în special produse de care are nevoie Europa și pe care le importă, cum ar fi, de exemplu, soia. Aș vrea însă să reamintesc aici un alt proiect deosebit de important, pentru că cred că este o noutate din partea țării dumneavoastră. Este vorba de programul Foamete Zero. Este un program care a reușit să reducă uh, foametea în Brazilia și care pentru prima oară a fost uh, abordat nu doar din punct de vedere al politicilor sociale, ci au existat rezultate foarte interesante și în alte domenii, pentru că nu s-a spus uh, până acum, dar și politica agricolă este cea care a permis rezultate atât de impresionante ale acestui program. De fapt, și la expoziția de la Milano de anul acesta se vorbește foarte mult de rezultatele acestui proiect și uh, vă mulțumesc și poate ne dați mai multe detalii în legătură cu programul acesta în țara dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc pentru că ați respectat și timpul pe care l aveați la dispoziție și uh, practic ați avut o parte a timpului din uh, timpul domnului Des. Și acum domnul Voicecovski pentru două minute, vă rog. Și după aceea domnul Nicholson nu, pentru că domnul Nicholson nu este prezent. Dacă sunteți de acord, voi interveni după aceea. Doamna Sandra, nu, spune președintele, mă scuzați, doamna Beller, în primul rând. Uh, doamna președinte, domnule președinte, domnul ministru, Intervenție fără microfon. Are în Mulțumim. E pornit cu microfonul? Mulțumim pentru intervenție. Eu am fost în Brazilia în 2012 cu o delegație din partea Germaniei și am fost foarte impresionată de agricultura de acolo și de modul în care este utilizat pământul într-un mod durabil. Totodată am văzut că există foarte multe zone protejate. Se mizează foarte mult pe situația pădurii tropicale. E vorba și de uh, culturile modificate genetic care sunt uh, în Brazilia. Și aici aș avea vreo două, trei întrebări. Soia pe care o importăm noi este în principal modificată genetic, sămânță modificată genetic. Ce suprafețe există în Brazilia pe care să fie utilizată sămânță tradițională, deci fără OMG-uri? Pentru că în Bavaria, de exemplu, noi avem o cooperare cu Brazilia și ni se spune că primim soia obținută pe cale tradițională, nu cu OMG-uri. Și un alt element important pentru mine. Dumneavoastră spuneți cercetare și dezvoltare. Când am fost noi în Brazilia, agricultorii ne-au spus că, dată fiind situația cercetării și a dezvoltării, și blocajele care există, ei sunt practic obligați să aleagă sămânța mai productivă, și anume cea modificată genetic. Și vreau să mă refer și la un al doilea subiect. E vorba de negocierile TTIP dintre UE și uh, SUA. Credeți că pentru producătorii brazilieni vor apărea dezavantaje? Și tocmai de aceea forțați acum uh, finalizarea acordului Mercosur. Mulțumesc. Cincuie, pani profesor Sandra. Mulțumesc și acum domnul Sandra. E, obrigada, señora ministru. Mulțumesc, doamnă ministru. Eu aș dori să vă felicit, fiindcă spuneți că la dumneavoastră în țară s-a redus sărăcia. Aici sunt. <laughs> Da, sunt din Galicia, deci limba este foarte asemănătoare. Aș dori să vă spun că aici, din păcate, țările din, uh, în țările din sudul Europei sărăcia crește. Și, uh, și uh, lipsa de alimente duce la foamete. Eu aș vrea să știu dacă programul Foamete Zero a așa atins toate obiectivele Aș dori să vă întreb ce părere aveți de visul popoarelor de a-și produce propriile alimente de bază, de pildă popoarele din Africa. Eu cred că cu această dorință de, expa, ex, de extindere a producției în lume, din partea Braziliei, cât și din partea Uniunii Europene, noi uh, amenințăm grav producția proprie a multor țări. Spuneți că obiectivul dumneavoastră este să uh, vindeți uh, carne de porc și de vită în Uniunea Europeană. Dimineața aceasta am vorbit uh, despre criza gravă cu care se confruntă producătorii europeni din cauza embargoului rus. V-ați gândit la vreo măsură pentru a, pentru a ocroti micile ferme în fața volatilității produse de ex, exporturi? Vă mulțumesc! Pani poseł Scott Cato, pani profesor, bardzo proszę. Mulțumesc și acum doamna Scotca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am avut norocul să vă vizitez în țara minunată anul trecut și acolo am văzut ce resurse bogate aveți și ce potențial, de asemenea și societatea durabilă pe care o construiți, sper pe termen lung. În calitate de membru al verzilor aici la Parlamentul European, sunt îngrijorată în legătură cu defrișările din pădurea amazoniană și de asemenea pe coasta Atlanticului. Anul acesta, la summitul de la Paris, Aș vrea să centrez întrebarea mea pe această chestiune esențială și urgentă a schimbării climatice. Brazilia, bineînțeles, suferă de pe urma consecințelor schimbării climatice, în special prin lipsa de resurse hidrice. Și știți și dumneavoastră că cel de-al 34-lea raport al Clubului de la Roma a arătat că pădurea amazoniană se află sub un, o presiune teribilă și aceasta subminează protecția constituțională pe care a implementat-o Brazilia. Eu vin din Regatul Unit, care a condus Revoluția Industrială și de aceea simt o responsabilitate deosebită față de emisiile istorice de dioxid de carbon și uh, încerc să ajut atunci când Brazilia sau țări precum ea doresc să susțină habitatele naturale și pline de resurse. Pe, pentru că sunteți o țară din ce în ce mai importantă, Brazilia va avea un rol esențial la negocierile din decembrie la Paris. Și orice fel de acord între țările mai vechi cu emisii puternice și țările economice mai tinere trebuie să țină cont și de aceste probleme de mediu, uh, și posibilitatea de a absorbi aceste emisii de dioxid de carbon. Care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește negocierile și vreau să vă întreb dacă guvernul dumneavoastră are o propunere pentru a prezerva uh, pădurea amazoniană pentru omenirea în ansamblul său. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Agnew. Good afternoon. Mulțumesc, bună ziua, domnul ministru. Probabil că v-ar interesa să știți că numai uh, menționarea numelui țării dumneavoastră în rândul fermierilor de la mine din țară provoacă teamă, pentru că dumneavoastră ne câștigați din toate punctele de vedere cu țara dumneavoastră uriașă, unde suprafața nu este problemă, unde mâna de lucru este foarte ieftină, unde puteți avea două culturi, două recolte pe an, pur și simplu uh, Uh, puteți pune în pericol uh, toată producția noastră în ceea ce privește creșterea animalelor, ceea ce este îngrijorător. Deja depindem de dumneavoastră în ceea ce privește proteinele care ne vin din Brazilia și mulți spun că ne place comerțul liber, e foarte bine, însă dumneavoastră puteți pune capăt acestui comerț, uh, fie pentru că aveți o problemă cu mediul, fie pentru că aveți o problemă politică cu noi. Aceasta ar fi într-adevăr o problemă pentru noi. Dumneavoastră ați vorbit despre pesta porcină și despre alte boli, dar n-ați menționat febra aftoasă. Și eu cred că, din câte am auzit, aceasta continuă să existe în Brazilia, deși au existat programe de vaccinare. Vreau să vă întreb care sunt datele actualizate, pentru că am avut um, probleme foarte mari cu această febră aftoasă în urmă cu câțiva ani în țara mea și uh, pur și simplu nu am rezistat la noi restricții impuse din cauza acestei boli. Pe de altă parte, nu cred că țara dumneavoastră a eliminat producerea de ouă prin baterii. După cum știți, nimeni în Uniunea Europeană nu are voie să aibă o astfel de producție cu ajutorul bateriilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Și acum Vom da cuvântul vicepreședintei delegației cu Brazilia. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Ca vicepreședinte al delegației UE Brazilia, vreau să vă urez bun venit. Relațiile între Europa și Brazilia și uh, uh, America și Caraibe sunt foarte importante din punct de vedere strategic. Vizita dumneavoastră are loc într-un moment important. Săptămâna viitoare la Parlamentul European uh, va avea loc uh, adunarea parlamentară Eurolat și după aceea, la Bruxelles, vom avea reuniunea interguvernamentală între Uniunea Europeană și um, uh, ACELAC. Acest, uh, deci aceste momente sunt uh, o șansă de a reechilibra planul geostrategic într-o lume globalizată. Și pentru a introduce uh, acest proces de globalizare lansat de englez, după cum a spus colega mea, cu pe care trebuie să le îmbunătățim cu toții, trebuie să aducem valori culturale, valori politice, umanitare, care sunt valorile istoriei noastre și ale unei identități pe, ca, identități pe care o împărtășim. Europa și Brazilia, care dacă sunt foarte diferite, au interese structurale uh, convergente și așa cum ați spus bună dreptate în discursul dumneavoastră, trebuie să sporim uh, legăturile comerciale, să diversificăm piețele, să înlăturăm obstacolele și să colaborăm la nivel științific, la nivel de uh, dezvoltare și cercetare. Și avem două structuri producătoare uh, agricole, aici cele mai dezvoltate din lume și foarte multe, ceea ce foarte multe produse, sunt potențial, sunt potențial exportatori. Iată de ce există zone de conflict concurențial și uh, zone de conflict în ceea ce privește normele și standardele lucrurile, dar consider că, și cred că sunteți de acord cu mine, toată lumea este de acord că soluția pentru a depăși aceste obstacole o reprezintă a, o reprezintă um, o soluție globală. Trebuie să fie o soluție globală. Iată de ce este foarte important uh, Acordul de liber schimb, finalizarea acesteia între uh, Europa și Mercosul. Cu mare bucurie am asistat la efortul dumneavoastră uh, la nivelul angajamentelor pentru ca uh, această zonă de liber schimb să devină realitate. Știm prea bine că există probleme politice ale unelor țări din uh, Mercosul uh, și, ale une, uh, și unele țări din Uniunea Europeană, iar această, această provocare este una mai îngreunată. Iată de ce este foarte important să existe angajament și curaj politic, doamnă ministru. Și sper că această vizită să fie încunată de succes pentru aceste două regiuni și un pas important în ceea ce privește acordul cu Mercosul. Și înainte să mi se ia cuvântul, vă urez succes! Dalsze wypowiedzi pani panów posłów. Mulțumesc. Um, mai avem câteva intervenții. V-aș ruga să fiți foarte succinți de această dată. Aveți un minut la dispoziție. Domnul Rebega. Oh, sorry. Mulțumesc mult, domnule președinte. Uh, bine ați venit, doamna ministru. Am două întrebări foarte scurte. <clears throat> Având în vedere că Brazilia este unul dintre cei mai mari producători și cultivatori de soia modificată genetică, iar uh, țările din uniunea europeană este, sunt de fapt uh, bine ați venit în primul rând uh, având în vedere că brazilia este una dintre cele mai mari producătoare de soia modificată genetic iar țările din uniunea europeană sunt unele dintre cele mai mari importatoare de soia modificată genetic spuneți mi vă rog cum vedeți alinierea la cerințele uniunii europene având în vedere că fiecare stat membru începând de anul acesta are dreptul să decidă singur dacă poate sau nu poate să, modifice, să cultive soia modificată genetic. și a doua întrebare este legată de uh, proiectele pe care dumneavoastră le aveți în ceea ce privește susținerea tinerilor fermieri în uh, în uh, economia și în agricultura din brazilia. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestei ședințe și pentru această prezentare atât de importantă în legătură cu situația agriculturii în Brazilia. Aș vrea să vă întreb, în primul rând, care au fost rezultatele reformei făcute în uh, domeniul zahărului, făcută în urmă cu câțiva ani în Uniunea Europeană, prin care s-a limitat producția de zahăr în UE și aceasta a avut consecințe grave pentru agricultorii europeni. Vreau să știu uh, din partea dumneavoastră cum ați trăit această situație și ce s-a întâmplat în uh, acest domeniu, în industria zahărului în Brazilia, în special dacă s-au schimbat veniturile sau dacă s-au schimbat într-un fel um, cifrele, datele referitoare la producție. Aceasta ar fi prima întrebare. În al doilea rând, aș dori să fac o întrebare referitoare la bunăstarea animalelor. Aș dori să știu, în dreptul brazilian, în normativa braziliană și din punct de vedere practic, dacă s-au făcut progrese, dacă uh, normele existente au uh, devenit mai exigente, pentru că aș dori să știu care este opinia dumneavoastră a guvernului brazilian. Mulțumesc și acum, domnul Schmidt. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Bun venit, domnule ministru. Uh, și eu am petrecut ca ceilalți ai mei uh, um, mai multe perioade de timp în țara dumneavoastră minunată și vreau să vă felicit pentru calitatea cărnii de vită. Uh, noi am fost impresionați din Scoția venind și am fost impresionați de standardele deosebit de înalte pe care le au fermierii dumneavoastră din punct de vedere genetic, bunăstare animalelor și așa mai departe. Știu că s-au făcut multe progrese și doresc să salut acest lucru. Important este să avem același standard de atunci când uh, facem comerț împreună pentru a permite uh, produse de aceeași calitate pe piața noastră și sunt de acord și cu comentariul făcut de domnul Agnew în ceea ce privește vaccinările și febra aftoasă. De asemenea, comentariul făcut de domnul Agnew, vreau să îl iau în ceea ce privește suveranitatea alimentară, pentru că este o parte importantă a securității noastre naționale pentru a menține infrastructura existentă în UE și uh, nu ne putem lăsa doar pe mâna pieții globale. Știu că există și granturi specifice sau activități specifice de susținere pentru fermierii dumneavoastră și nu știu dacă putem uh, învăța ceva de pe urma programelor pe care le-ați implementat pentru a susține agricultura. Mulțumesc și acum domnul Som. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Țara dumneavoastră este o țară mare care, bineînțeles, dorește să cucerească noi uh, cote de piață, însă eu deplâng cultura intensivă a soii modificate genetic. Se știe că 85% din culturile dumneavoastră sunt utilizate pentru creșterea animalelor și dacă știm că aceasta produce defrișare cu un impact foarte clar din punct de vedere al biodiversității, aceasta ne afectează pe noi toți. Suprafețele cultivate cu soia au crescut în 40 de ani foarte mult, în plus ați devenit al șaselea uh, principal, uh, principala țară producătoare de emisii de gaze uh, cu efect de seră. Și știu că există multinaționale prezente în Brazilia, cum ar fi, de exemplu, COP23, specializate pe carnea de pasăre, cu obiective foarte clare, creșterea rentabilității, pentru ca în 2020 Brazilia să furnizeze jumătate din această carne de pasăre la nivel global. Am două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, care este reglementarea braziliană în ceea ce privește utilizarea hormonilor de creștere pentru uh, bovine și, în al doilea rând, care este costul de uh, producție pentru carnea de bovine. Mulțumesc. Dziękuję, pani poseł Dancila. Mulțumesc. Doamna Dancila, vă rog. Doamna ministru, bun venit la Parlamentul European și felicitări pentru discursul detaliat și însuflețit pe care l-a susținut. Nu am fost în Brazilia, dar consider că schimbul de bune practici este foarte important mai ales din partea țării noastre unde putem vorbi de lider și de performanță. am constatat în ultimii ani că femeile educația profesionalitatea și competența lor contribuie în continuare la uh, dezvoltarea uh, activității economice tradiționale din mediul rural. ele sunt în același timp factori de stabilizare și modernizare a acestor forme de activitate economică cum vedeți rolul femeilor în agricultură și al sprijinului care trebuie acordat femeilor în mediul rural? în legislația braziliană aveți prevăzut un suport pentru femeile implicate în agricultură? mulțumesc. Domnul Häusling, vă rog. Bun venit, doamnă ministru, aici la noi în Parlament. Ne-ați arătat că ați crescut productivitatea în Brazilia, dar nu credeți că chestiunea distribuirii e una importantă? Și în ceea ce privește această distribuire, ce se întâmplă cu proprietățile din uh, Brazilia? în această țară se face foarte multă speculă. Ați fi dispusă ca împreună cu Europa să faceți uh, ceva în așa fel încât specula cu teren și cu pământ să nu mai fie una în floare, să ne axăm și pe mici întreprinzători, pentru că mici agricultori contribuie foarte mult la bunul mers al lucrurilor în plan global. Spuneați că în țara dumneavoastră mare parte din teritoriu e natură. Dar credeți că cu măsurile uh, luate până acum veți reuși să mențineți pădurile amazoniene așa cum am vrea noi să le avem la standarde globale? Sau credeți că mai sunt necesare și alte intervenții în acest sens? Și aș mai avea o întrebare. Credeți că europenii vor putea primi pe viitor suficiente, suficientă soia nemodificată genetic? pentru că eu cred că ar fi foarte bine să mizăm uh, pe relații comerciale care să se bazeze pe comercializarea de semințe de soia uh, tradiționale, fără OMG-uri. Mulțumesc. Domnul Kalinovski are cuvântul acum. Minister. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă ministru, Uniunea Europeană în anul 2009 a definit ca obiectiv principal utilizarea a 10% de biocombustibil și bioetanol în domeniul transporturilor. Susținând biocombustibilul, se presupunea că se susține mediul, se protejează mediul și se uh, promova o diversificare în agricultură. În urmă cu ceva timp, Comisia Europeană a propus o schimbare în ceea ce privește utilizarea terenurilor pentru a putea atinge jumătate din acest obiectiv. Brazilia este principalul producător de etanol în calitate de biocombustibil, utilizând și recoltele de sfeclă de zahăr în acest sens și măsuri uh, specifice pentru prezervarea mediului și a climei în general. Aș vrea să vă întreb care este părerea dumneavoastră asupra acestei probleme, și anume utilizarea suprafețelor agricole care în aceste cazuri sunt utilizate pentru producția și utilizarea de biocombustibil. Mulțumesc, domnul Dantan. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, doamna ministru, pentru prezența dumneavoastră aici, pentru a prezenta și a susține aici agricultura din țara dumneavoastră. Dumneavoastră, iată-mă, sunt aici în primul rând, doamna ministru. Dumneavoastră ați evocat uh, schimburile internaționale. Brazilia oare consideră în continuare că uh, Organizația Mondială a Comerțului mai este la fel de importantă, pentru că Brazilia a început să aibă tot felul de acorduri bilaterale și atunci mă întreb dacă uh, runda de la Doha, de exemplu, considerați că are vreo șansă de reușită, în special în domeniul agricol. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hobuș. Yeah. Yeah. Pani poseł, sorry. Doamnă, mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Noi în Europa avem următoarea problemă. Subvențiile merg în principal către marii producători. În Brazilia mi se pare că aveți uh, ca principiu aceeași problemă. După raportul OCDE pentru plăți sau uh, subvenții directe, vedem că uh, plata din 2004 de 3 miliarde de euro de dolari a crescut uh, uh până 2010 uh, la 10 milioane de dolari și dumneavoastră sunteți uh, ministru pentru agricultură la scară largă, dacă mi este permis. Ce părere aveți despre locurile de muncă din dezvoltarea rurală? Aveți programul Foamete Zero. Aveți colegi în Brazilia responsabili de dezvoltarea rurală. Există un numitor comun față de ceea ce trebuie să se întâmple în Brazilia sau uh, uh aveți un, un numitor comun, dar într-o altă direcție? Mulțumesc. Pan, pan poseł Iar. Domnul Iar, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru, pentru că sunteți aici la Agri și mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a dezbate uh, anumite subiecte. Mă refer și eu la OMG-uri. Cum arată dezbaterea în plan social, cu șansele, cu oportunitățile și riscurile OMG-urilor? A doua întrebare. E vorba de bioetanol. Cum să utilizez culturile în acest sens? Ce părere aveți despre aceasta? Și noi avem o dezbatere în ceea ce privește relația sau raportul dintre micii fermieri și marii fermieri. Aveți o definiție despre ce înseamnă uh, mare exploatator? Poate ne puteți ajuta și dumneavoastră, pentru că noi adesea uh, întâmpinăm obstacole în găsirea unor uh, definiții concrete. Mulțumesc. Domnul Flanagan. Uh, Vă mulțumesc foarte mult. A fost foarte interesant să ascultăm prezentarea dumneavoastră. Nici eu nu am fost niciodată în Brazilia și pentru că țin cont de, urm, de amprenta de carbon, probabil că niciodată nu voi ajunge acolo. Am tot auzit, uh, inclusiv din țara mea, că dorim să hrănim lumea. Este într-adevăr o temă, un leitmotiv uh, onorabil, măreț. Însă cred că până la urmă ce vor să facă statele este să se îmbogățească și ar fi mai cinstit să o recunoască. Nu credeți că ar fi mai bine dacă statele ar putea să se autohrănească și dacă reușiți să exportați mai mult în Uniunea Europeană, probabil că asta va dăuna fermierilor de aici. Deci mă întreb cum ne va duce aceasta beneficii nouă și Uh, într-adevăr s-au pus multe întrebări aici interesante, dar în sfârșit vreau să uh, vă întreb dacă Uniunea Europeană este cel mai frumos concept european care exista vreodată, pentru că eu cu siguranță nu cred asta. Każdy słyszy, co chce słyszeć. Da, fiecare va înțelege ce are de înțeles din ce se spune aici. Nu mai există alte intervenții. Ba da, domnul Sebastian. Poți Sebastian. Obrigado, intervindu, señora, señora ministra. Esa pregunta no... Mulțumesc că asta nu este întrebarea mea. Am uh, trimit uh, un mesaj WhatsApp prietenilor mei din Mato Grosso și, am am întrebat uh, Eh, despre ce să o întrebe doamna ministru și mi-au spus proprietatea terenurilor. Și eh, de, mult, de mulți ani eh, ehm, populațiile băștinașe își pierd terenurile și uh, Iată, după ani de zile de când trenurile le-au fost furate, nu și-au recuperat, nu și le-au recuperat. Ce, va face, ce veți face dumneavoastră pentru a le da terenurile înapoi acestor persoane care le-au lucrat și care sunt proprietarii lor pentru a le uh, restitui drepturilor persoanelor, populațiilor băștinașe? Vă mulțumesc! One moment. Jeszcze pan poseł Boba, last. Mai este și domnul Bovi, vă rog, care dorește să intervină. Mulțumesc, uh, bună ziua, doamna ministru, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Am fost de mai multe ori în Brazilia. Am participat la numeroase activități, în special la uh, distrugerea Uh, câmpurilor cultivate cu OMG-uri de către Monsanto și, bineînțeles, uh, această tendință de dezvoltare a OMG-urilor ne îngrijorează în continuare. Există două chestiuni care mă interesează. Uh, ținând cont de structura actuală a Braziliei, mă tem că această țară este practic utilizată drept portavion de către industria produselor din carne, special de porc și de pasăre, pentru a face exporturi spre UE. Ani de zile Europa a exploatat în Brazilia, în special uh, compania Du care producea în Brazilia, însă trebuia să ne asigurăm că această piață să corespundă piețelor locale și nu logicii de exploatare. O ultimă întrebare, foarte precisă, în legătură cu o dramă care mi se pare esențială în Brazilia, dincolo de problema terenurilor și așa mai departe. Problema eucaliptului. Cred că dezvoltarea uh, exagerată a eucaliptului în ziua de astăzi în Brazilia provoacă din ce în ce mai multe probleme pentru că sterilizează uh, terenurile și îi înlătură pe localnici. Mulțumesc! Sądzę, że teraz wyczerpaliśmy już. Mulțumesc foarte mult. Acum cred că, într-adevăr, am terminat lista intervențiilor din sală. Cred că putem da cuvântul doamnei ministru pentru a răspunde. Da. Doamnă ministru, vedeți și dumneavoastră care este felul nostru de a aborda întrebările. Nu știu dacă este mai ușor pentru dumneavoastră să răspundeți la întrebările de aici sau de, la cele din Parlamentul brazilian. Oricum, întrebările au fost diversificate și oricum aici la Parlamentul nostru nu există o poziție clasică cunoscută, fiecare are poziția sa, ne cunoaștem între noi și acum dacă sunteți de acord, vă dau cuvântul pentru a face referință la comentariile și întrebările pe care le-ați auzit. Vă rog. Precisaríamos de muito tempo. Ah, aș avea nevoie de foarte mult timp pentru a răspunde tuturor întrebărilor, așa cum merită Parlamentul European, fiindcă sunt chestiuni importante și uh, mi-ar fi trebuit mai mult timp pentru a vă vorbi despre fiecare și cu mare bucurie aș face, dacă aș avea timpul necesar la dispoziție, dar uh, voi încerca, nu în ordine, uh, să vă răspund la întrebări. Un aspect foarte discutat a au fost organismele modificate genetic, OMG-urile, mai ales uh, soia. Eu sunt senator, am fost senator uh, timp de 8 ani, uh, deputat timp de 4 ani, deci de 12 ani, acum 15 ani, um, nu ne era foarte greu, ne-ar fi fost foarte greu să aprobăm OMG-urile, uh, să, să facem societatea să înțeleagă aceste, produ- aceste produse. Iar noi, producătorii brazilieni, suntem gata să punem pieței. Noi uh, sunt producători în Brazilia care nu produc uh, OMG-uri, tocmai pentru a răspunde cerințelor uh, unei părți a pieței europene. Noi trebuie să decidem care sunt prețurile la alimente. Bineînțeles, sănătatea oamenilor trebuie să primeze tot timpul și ceea ce privește alimentele. Dar dacă vorbim despre producția de alimente și despre reducerea uh, terenurilor limitate de peste tot, pentru noi, uh, pentru majoritatea brazilienilor, OMG-urile sunt uh, o soluție și nu o problemă. OMG-urile nu reprezintă o piedică, ci uh, o condiție sine qua non pentru o producție sporită, uh, fără a folosi atât de multe pesticide, care ar putea să care ar, au consecințe, pesticidele au consecințe foarte grave asupra sănătății dacă sunt folosite defectuos. Și bineînțeles, prin folosirea lor, costurile de producție cresc. Ca să vă dau așa o idee, bumbacul în Brazilia și uh, să nu uitați că Brazilia, uh, Brazilia este o țară tropicală. Noi nu suntem în Europa. Noi ne ducem viața într-o țară tropicală uh, unde Uh, unde trebuie să luptăm foarte mult împotriva uh, împotriva dăunătorilor și bolilor uh, plantelor. Iar în ceea ce este bumbacul, dacă noi am planta bumbac în mod tradițional, dacă am cultiva bumbacul tradițional, costul de producție ar crește atât de mult încât ar scoate Brazilia de pe piața competitivă mondială. Noi ar trebui pur și simplu să, să încheiem producția de bumbac. Noi, prin uh, OMG-uri, am redus costurile, uh, am redus până la 50% folosirea de pesticide în uh, ciclul de producție. Deci, datorită OMG-urilor, OMG-urilor, noi am reușit să reducem folosirea pesticidelor. Bine, acum uh, unora le plac OMG-urilor, altora nu. Cei care se tem de, sunt unii care se tem de OMG-uri, alții nu. Și pentru ambii trebuie să aibă argumente și rezultate clare. Dacă ne uităm la situația mondială în ultimii ani, la nivelul societății, ne dăm seama că în 20 de ani, în fi an, anual, speranța de viață crește cu 3 luni. Deci, uh, în lumea întreagă, dacă noi folosim uh, pesticide transgenice și așa mai, mai departe, nu uh, vom duce la... Am, putea? Nu putem, nu vom duce la o scădere a speranței de viață, fiindcă asta ar putea fi uh, un argument. Sănătatea intră pe gură, spuneau bătrânii. Noi uh, noi uh, facem ce ne cere piața. Dacă piața acceptă OMG-urile, no, noi preferăm OMG-urile, fiindcă costul de producție este mai scăzut. Dacă o țară care, care dorește alimente uh, fără pesticide, fără substanțe transgenice, toate astea costă. Și aceste costuri trebuie calculate în producție. Țările care pot să facă acest lucru, care își permit foarte bine, eu, eu nu am nimic de spus. Dar noi știm foarte bine că nu avem cu toții această opțiune de această opțiune. Și noi încercăm să facem, și asta am spus în nenumărate rânduri, să ne alăturăm științei. Să facem din știință aliatul nostru. Oamenii de știință sunt cei care trebuie să ne spună ce putem face și ce nu putem face. Și noi știm foarte bine care este părerea majorității oamenilor de știință din lumea întreagă, pe aproape toate continentele, noi uh, am asistat la un consum din ce în ce mai mare a OMG-urilor și, și, a, și la o creștere a speranței de viață în toată lumea. Vă reamintesc de un, un uh, comentariu și acum mă întorc la chestiuni uh, individuale. În ceea ce privește foamea zero, un alt aspect ridicat de multă lume. Uh, cum am ajuns noi unde am ajuns? Eu vă reamintesc că uh, nu e vorba de magie. Brazilia a ales un echilibru fiscal prin punerea în aplicare a planului real ne-am uh, am atacat cu toate forțele uh, inflația și uh, guvernele lui Fernando Enrique, după aceea președintelui Lula și uh, acum uh, a doamnei Rousseff, toate acestea au, uh, au sporit controlele, controlele inflației și fiscale. Și dacă am optat pentru controlul inflației, e bine, în Brazilia am derulat un program de eradicare a sărăciei foarte puternic, care se numește nu numai Foamete Zero, ci uh, e un program mult mai cunoscut. E vorba de buzunarul familiei, care este o, o, o indemnizație, o alocație pentru persoanele șoma, șomere sau care au un venit foarte scăzut și pot primi acești bani suplimentari. Deci, Aducând împreună opțiunea a trei guverne succesive, fiecare cu pentru o perioadă de 8 ani, Iată, deci e vorba de zeci de ani de aceeași direcție, de combaterea inflației și de uh, ajutor bănesc pentru cei care erau sub nivelul sărăciei. Iar astăzi, 56% din populația ur- urbană se află în clasa mijlocie la nivelul veniturilor. Și în următorul uh, Următorul obiectiv este uh, ca în zona rurală, acolo avem 20 de milioane de locuitori și 5 milioane de producători rurali. Nu vrem să se repete istoria. Și uh, dacă numărăm și familiile, vorba de 20 de milioane de persoane în zona rurală. Deci uh, avem o, un, un, un, o clasă A, B mai redusă și una clasă D și E mai mare și o clasă de mijloc care trebuie să fie mărită. Uh, și noi uh, inițiem un program la nivel guvernamental pentru a lărgi această clasă de mijloc, dându-i tehnologie inovatoare prin intermediul asistenței tehnice, uh, extinderea rurală a calificărilor profesionale și ajutându-i pe producători să se, să se organizeze în colectivități și uh, um, și asta pentru, că, pentru a, a ajuta să vândă produsele cum trebuie, iar sistemele de uh, cooperative și colectivități sunt folosite pentru ca, ca acești uh, uh, producători să cumpere și să vândă în bloc. Și asta, în ceea ce privește terenurile și proprietatea rurală braziliană, vreau să vă spun că proprietatea medie de 20 de milioane de proprietăți rurale uh, reprezintă 67 uh, hectare, milioane de hectare, iar, iar noi avem 100, 105 milioane de producători pe 80 de milioane de hectare. Dacă, <coughs> dacă, dacă luăm Canada, SUA, Australia, le punem toate împreună, e, acolo avem 2 milioane de proprietăți rurale. Deci, prestația noastră uh, în ceea ce privește alocația terenurilor este rezonabilă. De pildă, 10% din uh, zona produc- producătoare a Braziliei este în mâna celor care fac obiectul uh, reformei agrare pe baza unui program foarte corect de distribuție a terenurilor. Deci, 80 de mil- deci 10% din 80 de milioane a, hecta- a hectarelor revin uh, micilor ferme structurii familiale care a primit în mod corect aceste pământuri de la guvern. Din păcate, um, situația acestor producători nu este atât de bună cum ar trebui în mare parte. Noi trebuie să îmbunătățim veniturile agriculturii familiale pentru ca pământurile să le aducă beneficii, fiindcă totuși terenurile reprezintă 15 sau 20% din, pro, din succesul producției agricole. Restul este, este inovație, cercetare, forța de muncă. Deci o, o, o parcelă de teren, asta le spun și copiilor mei, pământul este doar începutul problemelor fiindcă urmează și alte probleme după ce ai făcut rost de teren. Noi credem că 80 de milioane de hectare distribuite agricultorilor uh, din agricultura familială într-un program guvernamental. Deci zona de producție pentru uh, cereale în, uh, în producția agroalimentară recunoscută la nivelul lumii întregi pe care o Brazilia, noi, noi ne bazăm această agricultură pe 50 de milioane de hectare. Și în afară de asta, să nu ținem cont de programul de reformă agrare, care reprezintă 10% din teritoriul național. 86% din aceste 5 milioane de producători reprezintă micile ferme, mica agricultură, care beneficiază uh, de programe fiscale. Ceea ce înseamnă 320 de hectare pentru fiecare mic agricultor. Deci 86% din producătorii brazilieni, deci 5 milioane, 86% reprezintă mici agricultori. Reprezintă mici agricultori. Agricultor, agricultorii, medi, agricul, agricultorii medii reprezintă 12% cu o medie între uh, uh, 4 și 15 uh, module. Iar noi, nu avem probleme în ceea ce privește a spune lumii întregi că noi nu ne confruntăm cu o problemă funciară. Avem proprietăți mari, da, dar nu, pro- nu avem proprietăți lipsite de productivitate. Avem uh, zone care trebuie să fie, care să-și îmbunătățească productivitatea, da. Avem zone unde tehnologia și inovarea trebuie să ajungă cât mai devreme cu putință, pentru că aceste proprietăți uh, să își sporească productivitatea și să se sporească veniturile și să-și aducă contribuția la aprovizionarea altor țări. În ceea ce privește supraviețuirea țărilor pe baza producției proprii, eu cred că este foarte important ca toate aceste țări care ar putea să aibă producție proprii, să, eu le felicit pe toate, fiindcă asta este visul tuturor, nu-i așa? Eu vreau să vă spun că acum 40 de ani, în anii 60, în anii 60, deci Brazilia importa o mare parte a alimentelor sale. Importa lapte din Europa, carne din Australia, fasole din Mexic, orez din Filipine. Și iată, cu aceste importuri, brazilienii în anii 50-60 cheltu, cheltuiau 80% din venitul anual pentru a, și își cumpărau alimente uh, scumpe. Iar astăzi, uh, pe cap de locuitor, se, se cheltuiește 18% pe alimente din uh, venitul lunar. Ce au făcut oamenii cu această diferență uh, de bani pe care i-au economisit, i-au economisit, au investit în locuințele lor, au investit în copii, în bunăstarea personală și agricultura braziliană, deci nu a avut consecințe doar economice și financiare în ceea ce privește balanța comercială, ocuparea locurilor de muncă, export, exporturilor și așa mai departe și ci, cel, mai, cel mai mare beneficiu a fost cel social pe care l-am uh, adus familiilor braziliene în momentul în care am hotărât să luăm o decizie politică foarte inteligentă în anii 60 și anume să fim autosuficienți în ceea ce privește producția de alimente. Și pentru asta Uh, o, una dintre cele mai mari uh, companii de cercetare agricole din lumea întreagă, care cooperează cu foarte multe țări din uh, Africa, din America Latină, noi, <clears throat> căutând semințele care vin din Europa să se adapteze unui climat umed pentru a putea fi produse în, uh, și adaptate climatului tropical. Aceste semințe europene sau din uh, întreaga lume au fost foarte importante pentru ca noi să putem să punem la punct uh, um, aspectele noastre specifice care să corespundă climei noastre. Aceasta a fost marea revoluție a Braziliei și anume transformarea produselor care erau folosite aici, în Europa, de pildă, pe care au fost apoi aduse și adaptate realității noastre din Brazilia. Așa cum s-a întâmplat cu uh, vitele care uh, vin, din, vin genetic din uh, India. Și noi astăzi suntem îndatorați Indiei pentru creșterea animalelor și noi am pus la punct uh, una dintre cele mai uh, mari industrie de creștere a animalelor de, din lume și uh, bovinele cresc în libertate mâncând iarbă și trifoi și din asta și asta este un lucru foarte important. Ce se întâmplă în, uh, în Brazilia? Tehnologia în industria creșterii animalelor a crescut foarte mult. Producătorii au investit în pășuni și um, asta a însemnat că zonele de, de pășunat uh, au fost atât de, mult, atât de mari încât am putut planta și cereale. Iar în ceea ce privește biocombustibilii, nu avem probleme. Din 27% uh, al teritoriului, este vorba de 236 de milioane de hectare pentru producția agricolă, doar 7 milioane sunt folosite pentru producția uh, de sfeclă de zahăr pentru producția etanolului. Dacă noi am dubla acest, uh, această suprafață, chiar și așa am ocupa o producție mică pentru producția etanolului. Uh, dar uh, ceea ce câștigă societatea, ceea ce câștigă mediul înconjurător și uh, câștigul în ceea ce privește schimbările climatice este nelimitat. Brazilia are două mari câștiguri în ceea ce privește producția sfeclei de zahăr și, și râurile care, pe care le-a dat Dumnezeu, natura, pentru a putea să constru- construim centrale hidroelectrice, să, avem, uh, să producem energie curată, cea mai curată energie care există. Este vorba de energia hidraulică dacă să, să, să, să, să faceți semn cu ciocănelul când nu mai am timp și eu vă ascult imediat, domnule președinte. Vreau să vă reamintesc că defrișări, în ceea ce privește defrișările, noi ne mândrim cu faptul că anul trecut toată presa internațională a sărbătorit uh, prestația Braziliei în ceea ce privește eliminarea uh, defrișărilor, că la Copenhaga noi am semnat un angajament de a reduce uh, defrișările pădurilor tropicale, care reprezentau 29 de milioane de kilometri pătrați. Noi am redus la până în 2020 am, ne-am angajat să reducem cu 80% această suprafață și cu 10 ani înainte de 2020 noi am redus, am, am, am redus defrișările cu 70% în, în pădurea, pădurea amazoniană și astăzi Toma și pot verifica cu, prin satelit, cu imagini foarte clare, dacă spunem adevărul sau nu. Iar dacă nu să, presa, să vorbiți cu presa internațională care a publicat aceste articole. Iar, iar uh, pădurea Amazonului este foarte importantă pentru noi și avem o altă viziune decât, decât uh, voi. Dacă m-ați întrebat ca ca lider al clasei politice, dacă m-ați fi întrebat același lucru acum 10 ani în ceea ce privește importanța pădurii amazoniene, poate din ignoranță atunci aș fi spus că nu are nicio importanță și că e o exagerare din partea ecologiștilor, dar nu e așa. Astăzi, ca lider al clasei politice care în timp de 20 de ani și acum sunt, iată, uh, ministru, eu uh, vorbesc producătorilor noștri despre importanța pădurii tropicale dintr-un singur motiv. Dacă nimeni nu, uh, dacă pe nimeni nu interesează mediul înconjurat, atunci se intereseze buzunarul, fiindcă este un instrument foarte, foarte, foarte uh, important în ceea ce privește clima, ploile din uh, regiuni care ajută agriculturii. Și bineînțeles că există, că este o, vorba de o bogăție a biodiversității în, în pădurea tropicală, pe care, din care nu cunoaștem nici 10% în ceea ce privește bogăția biodiversității în pădurea amazoniană. Ceea ce privește schimbările climatice. Da, suntem îngrijorați. Anul acesta uh, ne-am confruntat cu mari probleme în unele regiuni, cum ar fi São Paulo, cum ar fi statul Paraná, în uh, sudul Minas Gerais și uh, vorba de state din Brazilia care au suferit de pe urma unei crize uh, de crize a apei anul trecut și la începutul anului acesta. Noi avem nevoie și recunoaștem acest lucru, recunoaștem că am comis greșeli și că multe lucruri ar fi putut fi evitate dacă ne-am fi pregătit, dacă am fi avut niște rezerve de ape mai adecvate. Unii eh, oameni politici, nu vrem să arătăm cu degetul aici, eh, bine, au făcut greșeli, dar noi vrem să rezolvăm aceste, să, să rezolvăm aceste greșeli și, și înainte de asta trebuie să să vedem, uh, să avem cercetare care să ne aducă la produsele cele mai bune. Dacă dacă pentru, produ- pentru producerea semințelor se, o să, pentru o sămânță Înainte se, pentru semințele de orez, de pildă, se foloseau nu știu câți litri de apă, acum s-a adus la o reducere a cantității de apă doar datorită tehnologiei folosite. Brazilia posedă 20% din apa um, uh, din apa dulce a planetei. Deci avem 30 de milioane de hectare în Brazilia care ar putea să fie irigați. Din, aceste, din această suprafață noi irigăm numai 5 milioane de hectare. Deci, iată și asta reprezintă un câștig foarte important dacă noi irigă, facem aceste irigații în mod corect printr-o gestiune eficientă a resurselor hidraulice hidrografice. Noi putem uh, folosi o mare parte a acestor terenuri pentru a spori productivitatea și producția fără să trebuiască să mai defrișăm nici o palmă de pământ și folosind doar uh, zonele cu irigație. Așa cum s-a spus foarte bine, prin irigație uh, putem face lucruri miraculoase. Da. Ainda posso. Da, da. Ah. Ok. É da minha equipe. Ok. Ok. Cu relação à questão... În ceea ce privește populațiile băștinașe, <clears throat> aș vrea să vă spun că țările, continentele au fost uh, descoperite, exploatate, colonizate și uh, dumneavoastră știți foarte bine ce s-a întâmplat în Brazilia. Mm, pe noi ne mândrim cu colonizarea portugheză. Nu avem probleme cu asta, ci din potrivă. Colonizarea portugheză ne-a permis să devenim să devenim o uh, țară uriașă cu o singură limbă, care este aproape un miracol dacă ne uităm la lumea întreagă. Uh, dar s-au făcut greșeli. S-au făcut greșeli, da, și vreau să vă reamintesc că 11% din teritoriul brazilian ehm, este ocupat de populațiile indigene. 13% din țară, din teritoriul țării. 115 milioane de hectare pentru 800, peste 800 de uh, mii de uh, 816 mii de persoane băștinașe. Deci 115 milioane de hectare, 13% din teritoriul brazilian, cu 816 milioane de uh, persoane băștinașe, iar această zonă reprezintă 11% din uh, suprafața continentului european și 38 <laughs> de, și e de 38 mai mare decât suprafața Belgiei. Se não respondi todas as questões... Um, ce scuze dacă nu am uh, uh răspuns tuturor întrebărilor. Aș fi vrut să răspund și întrebări privire la tineri, la femei. Aș fi vrut, dar n-am avut suficient timp la dispoziție. Nu știu cum funcționează lucrurile aici, dar, dar, dar uh, eu pot să, să, con- să continui să vă răspund dacă mă lasă domnul președinte, dar dacă nu mai e timp, pot să vă răspund în scris uh, la toate întrebările pe care mi le-ați adresat. Eu mi-am notat toate întrebările cu foarte mult drag și cu foarte multă atenție. Pani minister, bardzo się cieszymy. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Ne bucură foarte mult cele ce am auzit de la dumneavoastră. Pentru noi este absolut esențial ca un ministru de guvern dintr-o țară atât de mare, cu o agricultură atât de importantă ca dumneavoastră, să aibă o astfel de poziție față de problemele care sunt esențiale nu doar pentru Brazilia, ci și pentru restul lumii. Dumneavoastră aveți resurse naturale enorme, o adevărată bogăție naturală și toate acestea presupun și o enormă responsabilitate în gestiunea acestor resurse și a mediului pentru generațiile viitoare. Pe de altă parte, un al doilea comentariu pe care aș dori să-l fac este cel referitor la procesul de globalizare a piețelor. Trebuie să discutăm despre aceste aspecte uh, în urma a ceea ce reprezintă politica agricolă comună în UE și consecințele la nivel mondial bineînțeles, în cadrul OMC și între noi. Sperăm ca împreună să putem construi viitorul acestei politici, astfel încât ea să fie o politică cu rezultate pozitive. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră și delegației dumneavoastră pentru prezența dumneavoastră aici. Îmi cer scuze încă o dată pentru că nu v-am menționat uh, în mod individual pe fiecare în parte, dar cred că astfel de schimburi de opinii, ca cel pe care l-am avut astăzi, și uh, această sesiune de întrebări și răspunsuri. După cum știți, aici uh, colegii noștri reprezintă cele 28 de state membre. Deci, astfel de dezbateri au o valoare cu totul deosebită. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Vă dorim succes pe viitor în procesul de dezvoltare a Braziliei. Vă dorim succes pentru o țară atât de importantă și de mare precum Brazilia, pentru agricultura dumneavoastră și pentru viitorul lumii până la urmă. Mulțumesc și cred că putem încheia aici acest punct de pe ordinea de zi. A fost o adevărată plăcere pentru noi să vă, mai, vă avem aici printre noi, pe dumneavoastră și pe restul delegației care vă însoțește. Și vom trece la următorul punct, la raportul domnului Häusling, unde vom vorbi despre producția ecologică. Începem un pic mai târziu, dar bănuiesc că domnul Hoisling va fi foarte înțelegător. Doamna ministru, vă spun la revedere încă o dată, vă mulțumesc uh, dumneavoastră și delegației dumneavoastră. Mulțumesc. Hinweis Państwa, ja wyprowadzę panią minister, a przekażę głos panu posłowi Haustingowi. Niech pan... Voi, îmi voi lua rămas bun de la doamna ministru și voi da cuvântul domnului Hosling pentru a prezenta raportul dânsului. Panie pośle Hausling. Domnule Hausling, aveți cuvântul. My, co dalej, słuchamy pana wystąpienia. Bardzo proszę. Vă ascultăm. Ja, Herr Vorsitzender, ich bemühe mich mal. Domnule președinte, mă voi strădui, mă voi strădui. Uh, mă chinui să încep, ca să nu mai pierdem uh, mult timp. E un subiect care ne preocupă deja de multă vreme. În martie 2014 Comisia a venit cu o propunere în ceea ce privește regulamentul ECO. Și, bineînțeles, uh, s-a ajuns la discuții aprinse. Uh, să știți că această propunere n-a fost întâmpinată neapărat cu mare entuziasm de partea ecologiștilor. Eu uh, v-am prezentat raportul meu, avem vreo 350 de amendamente, ceea ce arată că am uh, venit cu schimbări majore, sper eu, atât în interesul branșei, cât și în interesul consumatorilor. Noi ne-am străduit să orientăm înspre partea practică acest uh, text, ceea ce nu s-a întâmplat din partea comisiei. Și vreau să spun din capul locului că numărul mare de acte delegate a fost problematic. Noi am încercat să îl reducem pe cât s-a putut, uh, Nu se poate să avem un nou proiect de lege și să îl presărăm cu atâtea lacune juridice pentru ca mai apoi să lăsăm pur și simplu mână liberă comisiei în ceea ce privește structurarea finală a actului normativ. Eu cred că e nevoie de certitudine juridică și în acest sens am uh, venit cu amendamente pentru a avea mai puține acte delegate. Un alt punct controversat care a generat discuții în uh, acest domeniu, în branșa ecologistă, uh, dar și în rândul statelor membre, e întrebarea dacă introducem un nou plafon pentru produsele eco sau nu. Deci un fel de toleranță zero pentru pesticide. Eu sunt explicit împotrivă, pentru că sunt de părere că principiul cauzatorului ar fi puțin dat peste cap. Agricultorii bio n-au uh, nicio răspundere față de poluarea cu pesticide în momentul în care uh, acestea se întâmplă și independent de aceștia, ar apărea o, un mare dezavantaj pe competitivitate. Ori avem niște plafoane care să fie respectate de către toată lumea, ori nu. Deci eu cred că nu ar trebui să ne lăsăm uh, pradă unei uh, discuții pe aceste plafoane și oricum acesta este o mică parte a problemei de ansamblu. Până la urmă, controlul procesul este important, pentru că agricultura bio este mult mai mult decât doar pesticide zero sau nu. Se pleacă de la uh, calitatea terenului până la calitatea îngrijirii animalelor și așa mai departe. Deci a ne lega strict de uh, lipsa pesticidelor e greșit și nu reprezintă sau nu, nu reprezintă uh, întregul spectru al problemei. Răspunderea producătorilor acum. Bineînțeles că răspunderea aceasta trebuie să fie consolidată în momentul în care apar uh, poluări. Ei acest trebuie să facă un anunț în acest sens. Protecția consumatorului este un bun de preț, încrederea în branșă de asemenea, dar aici uh, nu sunt vizați doar uh, agricultorii bio, ci și cei care fac controlul, deci inspecțiile. Eu sunt de părere că trebuie, fără doar și poate, să spunem că în Europa, de obicei, un text de lege e interpretat în moduri foarte diferite. Avem sisteme diferite de control, avem interpretări diferite a ceea ce înseamnă motive justificate pentru retragerea unei produse pe piață, de exemplu. Și avem mult prea puține date concludente. Comisia, de exemplu, n-a putut să ne spună unde e uh, cea mai mare cantitate de sămânță bio și cum putem să propulsăm acest domeniu. Așa că eu aș vrea să creăm o agenție bio, o agenție eco, care să obțină datele relevante să ducă la o armonizare a sectorului, să ajute la propulsarea acestora. Iar în ceea ce privește importul, pentru că aici este o mare problemă, să facem o armonizare. Nu putem accepta să avem 60 uh, de standarde diferite pentru controlul la import. Ar trebui să se întâmple ceva în acest domeniu. De aceea, o agenție ECO ar fi singura soluție. Să avem standarde uniforme, respectate în mod egal doar așa putem să armonizăm acest sector european. Comisia a fixat un alt obiectiv, pentru ca pe viitor în această branșă să mai existe doar semințe bio și animale bio. Sunt perfect de acord, dar nu putem să fixăm cifre concrete, cum ar fi uh, să fie totul realizat până în 2020. Este pur și simplu nefezabil. Uh, Producătorii bio trebuie să aibă posibilitatea să dezvolte pe mai departe acest sector. Standardele însă sunt diferite, iar sarcina noastră principală prin acest regulament este să reușim să uh, progresăm în Europa, dar nu cu statistici sau cu cifre fixe, ci analizând situația de la un stat membru la altul și adaptându-ne. Suntem cu toții de acord cu obiectivul, dar trebuie să vedem ce căi alegem pentru atingerea lui. La fel se întâmplă și cu decizia de a cumpăra alimente regionale sau nu să știți că este foarte greu să cumperi local dacă vrei bio și în plan local nu există producători bio. Deci tocmai de aceea trebuie să ajutăm pe aceștia să se dezvolte. Și tocmai de aceea trebuie să găsim niște marje de flexibilitate care sunt absolut necesare pentru a nu pune bețe în roate acestui uh, domeniu. Mai e un punct uh, care trebuie, în opinia mea, discutat și care este important din punctul nostru de vedere, cred eu. Uh, ce se întâmplă cu calitatea creșterii animalelor. Eu am numit aici două puncte. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu uh, dimensiunea acestui domeniu. Cred că domnul Iar uh, se va bucura de faptul că am uh, ajuns la concluzia că 3000 de găini uh, reprezintă un număr maxim într-o facilitate. Să vedem și care sunt limitele agriculturii bio și creșterii de animale bio. Deci trebuie să vedem cum păstrăm proporțiile cu 1500 de animale în cazul în care discutăm despre o fermă unde sunt ținuți porci, de exemplu. Uh, N-aș vrea să înlocuim controlul anual, care este o condiție sine qua non, doar cu uh, un control de risc. Mie mi se pare că acest control anual ar trebui să existe, dar asta ce înseamnă? Până la urmă, putem să venim cu controle adiționale bazate pe risc, dar să lăsăm doar un control pe risc, mie mi se pare că este o măsură riscantă în sine. Așa că să lăsăm lucrurile așa cum sunt Controlul ECO nu poate fi uh, scos din regulamentul ECO. Eu cred că, până la urmă, acest tip de control și-a arătat meritele și ar trebui să fie lăsat acolo, ba chiar să fie îmbunătățit. Controlul la import acum. Eu cred că există standarde regionale pe care ar trebui să mizăm. O preluare 1 la 1 a normelor pentru import mi se pare totuși o situație nefezabilă, care n-ar funcționa uh, deloc și trebuie să dăm dovadă de flexibilitate. N-am vrut eu să parcurg toate cele 325 de amendamente, le aveți oricum în versiunea tradusă, în mare parte din limbi, oricum celelalte vor veni, celelalte traduceri. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru atitudinea constructivă, Mulțumim pentru reuniunile tehnice, mulțumesc raportorilor din umbră, le mulțumesc de pe acum, pentru că discuțiile au fost cât se poate de intense. Atitudinea iarăși a fost una foarte constructivă și vreau să mulțumesc și Consiliului, pentru că am avut uh, un schimb de idei și cu Consiliul. Am nădejdea că în acest an vom uh, ajunge la o concluzie, pentru că această branșă are pretenția de a primi un uh, răspuns ferm și asta pe bună dreptate, ca să vadă exact cum anume se progresează în uh, domeniul ecologic, mulțumit acestui regulament. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc, domnule Heusling. Da, uh, e o discuție în desfășurare. Avem uh, diferitele versiuni lingvistice, iar până pe 12 iunie avem timp să depunem amendamente. După cum știți, la 17.30 începe reuniunea noastră comună cu cei de la Envi. E în clădirea Ian, la 4Q2. Tocmai de aceea v-aș ruga să vă limitați la un minut în intervenția dumneavoastră. Nu mai mult, vă rog frumos. Domnul Blinț, raportor din umbră, nu? Vă rog. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un minut. Mă vede raportorul? Aici sunt. Mulțumesc. Mulțumesc raportorului pentru această prezentare. E foarte păcat că avem doar un minut. E un subiect atât de important. Data trecută, raportorul a făcut o prezentare de 15 minute și acum, iată, să reacționez eu în 20 de secunde e puțin disproporțional. Vreau pe ansamblu însă să-i mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport. Eu cred că este unul reușit, mai ales în ceea ce privește plafoanele maxime, în ceea ce privește controlele și faptul că acestea trebuie să fie orientate pe procesul de producție. Subiectul uh, furaje și semințe eco uh, este foarte important și raportul este pe drumul cel bun cu ideile sale. Să vedem ce se întâmplă însă cu exploatațiile mixte. De fel, ce se întâmplă și cu dimensiunea uh, fermelor. Nu știu dacă are vreun rost să, flax, să fixăm noi în acest regulament uh, Uh, plafoane maxime în acest sens. Ar trebui de asemenea să discutăm puțin mai mult și despre agenția ECO. Ar fi bine să avem mai degrabă un birou de clearing uh, și nu neapărat o agenție. Eu cred că, per total, ar fi fost mult mai corect să vedem ce se întâmplă cu implementarea regulamentului în vigoare decât să uh, trecem direct la o revizuire exhaustivă a acestui text de lege. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Oricum, raportorii din umbră sunt în legătură unii cu alții, dar uh, noi uh, le mulțumim uh, și mulțumim cu toții raportorului. Haideți să trecem direct la subiect ca să nu mai pierdem timpul cu mulțumirile, mulțumirile și să nu repetăm ceea ce s-a spus deja. Domnul Andreu. Mulțumesc, domnule președinte. Este incongruent să avem un termen de prezentare a amendamentelor de 15 zile doar la un dosar atât de tehnic și de important, deci serios, și să avem o dezbatere de doar 32 de minute care nu ne permite să ne exprimăm fiecare dintre noi, când e adevărat că toate comentariile făcute de Martin sunt esențiale. Un minut cred că nici nu mai are rost să spun nimic. Aș vrea, într-adevăr, să salut munca enormă pe care a realizat-o Martin la acest raport. S-au menționat aici peste 350 de amendamente. Trebuie să ne dăm seama de enormitatea acestei chestiuni și de incidența asupra pacului la nivel european. Se vorbește de domeniul de aplicare, de mixitate, de controlul terenurilor, control intern, importuri, agenția, care mi se pare o idee foarte interesantă și pe care ar trebui să o analizăm așa cum a formulat-o Martina astăzi și uh, reamenajarea sectorului pentru animale și vegetale și păcat că avem atât de puțin timp pentru toate aceste chestiuni. Deci avem nevoie de un termen uh, mai lung și posibilitatea de a avea o adevărată dezbatere pe marginea propunerilor făcute de raportorul principal. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Țulov. Grazie, președinte. Ringrazio il... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru faptul că a fost mereu disponibil și a făcut o prezentare foarte bună de fiecare dată eu cred că acest, acest dosar trebuie abordat corect, așa că să avem o gândire pe termen lung. Să plecăm de la premisa că ceea ce a fost până acum o nișă promițătoare se transformă. Agricultura tradițională e acum cea care primează, dar pe viitor relația aceasta se poate inversa eu cred că ar trebui să nu pierdem din vedere următoarele elemente. Adică să putem să mizăm pe faptul că această nișă se va dezvolta. Mă uimește însă ideea unei agenții nu pentru că uh, e vorba de costuri adiționale, ci pentru faptul că agricultura bio, până la urmă, e privită în continuare ca nișă, deci nu ca regulă. Iar în ceea ce privește uh, Uh, perioada perioade de tranziție. Foarte bine, dar ar fi bine ca aceasta să fie finalizată odată pentru totdeauna. Mulțumesc. Voiam doar să vă atrag atenția că după amendamente întotdeauna are loc o dezbatere, deci vom uh, reveni asupra subiectului la, la final. Doamna Müller. Vorbesc în numele raportorului nostru din umbră, e la aeroport și, din păcate, în întârziere. Salutăm uh, această propunere din partea domnului Hoisling, în special uh, îi vrem să îi mulțumim pentru faptul că a avut o abordare pragmatică, bazată pe ceea ce se întâmplă în termeni reali. Și noi am vrea ca în actul de bază să fie îmbunătățite anumite aspecte. Spunem și noi nu acestor uh, plafoane cu principiul cauzatorului. Pentru că mie mi se pare că acea sumă de 5.000 de euro este mult prea mare. Putem cu dragă inimă să vorbim despre agenția ECO, putem la, de asemenea să discutăm și despre comerțul cu terțele state. Dar eu nu cred că vom progresa prea mult cu uh, plafoanele maxime în ceea ce privește dimensiunea pe care să o aibă exploatațiile bio. Uh, rămâne de discutat. Per total, atitudinea noastră este una pozitivă. Ne-a surprins plăcut, să zic așa. Mulțumesc. Domnul Hoitema. Sorry, sorry, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului Heusling pentru munca sa la acest dosar atât de sensibil. Eu nu știu dacă într-adevăr avem nevoie de un astfel de regulament pentru că ar duce la multă povară administrativă și birocrație. Am și câteva îngrijorări. Prima problemă este cea a producției. Raportorul vorbește despre producția în paralel, însă din punctul meu de vedere aceasta ar trebui să ofere agricultorilor posibilitatea de a avea ambele tipuri de agricultură și, în al doilea rând, controlele care sunt esențiale. Comisia propune o abordare bazată pe riscuri și pe un studiu al eficienței costurilor pentru a îmbunătăți situația în ceea ce privește birocrația și eu cred că ar trebui să o respectăm. Pe de altă parte, certificările pentru sectorul de retail. Raportorul propune excepții doar pentru produsele preambalate. Cred că aceste excepții sunt absolut necesare și ele sunt deja în legislația în vigoare. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ranț. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu vreau să mă refer la dezbaterea de astăzi, ci la dezbaterile anterioare pe care le-am avut în acest mandat legislativ și mi se pare uh, excepțional ca deputații să nu aibă măcar 3 minute la dispoziție pentru fiecare temă dezbătută. Și vreau să vă spun că ar trebui să vorbiți cu secretariatul, dacă avem sau nu dreptul, să vorbim cel puțin 3 minute la fiecare dezbatere, pentru că lucrurile ar trebui să fie mai rezonabile și vă cer să analizați această situație. Dacă la plenară nu putem vorbi, la comisie de asemenea, atunci nu știu de ce mai suntem deputați. Și acum revin la tema noastră de astăzi. Pentru că sunt uh, dintr-o țară unde agricultura ecologică este importantă, am să prezint multe amendamente. Vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră, însă atunci când e vorba de exploatațiile mixte, de semințe sau evaluările care trebuie făcute, cred că trebuie să aprofundăm dezbaterea și voi prezenta amendamente. Și sper ca secretariatul să ne permită să vorbim măcar 3 minute și, dacă nu se poate altfel, atunci ordinea de zi ar trebui să fie mai puțin încărcată. Mulțumesc! Tak, może rzeczywiście zamiast organizować... Mulțumesc. E adevărat că în loc să avem uh, mai multe ședințe, una aici uh, și alta dincolo, am trebuit să avem uh, intervenții mai lungi la dispoziție pentru colegi. Trebuie să transmitem oricum informațiile care sunt importante în această etapă legislativă. După cum vă spuneam, va avea loc o altă dezbatere după aceea. Doamna Costinger. Mulțumesc. Mulțumesc și eu raportorului. Iată că un uh, eurodeputat de la Verzi luptă uh, pentru a nu frasa fixat plafoane maxime cu privire la poluare și așa mai departe. E amuzant, spune în glumă vorbitoarea. Dar anul trecut un uh, studiu a arătat că 85% din piața semințelor uh, e în mâna a trei concerne. Eu cred că piața semințelor nu se poate dezvolta dacă nu oferim o marjă de manevră uh, producătorilor bio, să venim cu stimulente, să existe o evoluție mai ales pentru producătorii europeni de semințe. E o mare șansă aici. Cu privire la exploatație din uh, zona de deal, avem uh, nevoie de câteva stimulente pentru că uh, aici avem un potențial extraordinar în zonele de deal și de munte, dar avem nevoie și de excepții speciale. Ce n-am înțeles eu pentru că a fost uh, sugerat un plafon pentru dimensiunea exploatațiilor. Nu vizează foarte mult Austria, dar ce înseamnă uh, acel număr, acea, acea cifră de 3.000 de porci, de exemplu, pentru o fermă bio. Care e diferența? Uh, credeți că situația porcului numărul 2999 este mai bună decât situația porcului 3111? Să discutăm așadar despre aceste lucruri, pentru că sunt uh, mici chestiuni de detaliu. Mulțumesc. Doamna Aguilera. Sí, gracias, presidente. Eu me sumo la propuesta. Mulțumesc, domnule președinte, și eu mă alătur propunerii făcute doamna Eranz, pentru că cred că avem uh, dreptul la mai mult timp și cer președintelui și secretariatului să rezolvăm această problemă așa cum trebuie. Și acum trec la subiectul nostru de astăzi. Și eu vin din Spania și producția în ceea ce privește agricultura bio este foarte importantă. De aceea nu înțeleg de ce au existat intervenții în această dezbatere oarecum exclusiviste. Se vorbea despre o întreagă producție bio. Nu, vor coexista agricultura bio și cea convențională și deci trebuie să facem acest lucru posibil. Eu vreau ca agricultura bio să crească în Europa, însă acest lucru trebuie să fie promovat de noi. Ar trebui de aceea să prezentăm și câteva amendamente în acest sens și sunt de acord cu ceea ce spuneți în raportul dumneavoastră că prea multe lucruri rămâneau la uh, um, puterea de decizie a Comisiei. Cred că aceste lucruri ar trebui acum să fie trecute în actul de bază. Articolul 20, care este foarte important, mi se pare că situația actuală nu era bună pentru agricultura bio și aici voi prezenta amendamente importante, dar nici cu propunerea dumneavoastră nu sunt absolut de acord. Uh, eu înțeleg că aici contează până la urmă mărimea exploatației și care este legătura între această mărime și uh, producție. Înțeleg că dumneavoastră sunteți din partea verzilor, înțeleg ideologia dumneavoastră, dar cred că nu putem face o astfel de confuzie de concepte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să spun că am avut o dezbatere de două ore foarte interesantă, cei drept, despre Brazilia, dar fără ocazie anume. Și aici avem unul dintre cele mai importante dosare și suntem în codecizie. Mai avem 14 minute de dezbatere. Cumva mi-e îmi dă cu rest. Vreau însă să folosesc uh, timpul uh, alocat pentru a menționa plafoanele acestea. Eu sunt în Italia și aceste plafoane sunt foarte problematice pentru că, așa cum uh, spunea cota aceea de poluare uh, a, în exploatațiile bio din partea exploatațiilor tradiționale, este problematică. Eu vin dintr-o țară în care a, uh, apar probleme pentru că acest, această marjă nu poate fi respectată. Și producătorii convenționali pot pur și simplu să-i îngroape pe cei bio. Să facem un schimb de experiențe, să vedem, să facem un studiu de caz, dacă nu, cu Italia, pentru a vă da seama exact despre ce vorbesc. Vă mulțumesc. Благодаря, господин председател. Господин Хостник, като зелен и това, което каза Клад... Mulțumesc, domnul Necov. Mulțumesc. Într-adevăr, este foarte interesant ce ați spus dumneavoastră. Agricultura bio din Bulgaria um, a rămas în urmă și cred că Parlamentul ar trebui să fie mai activ. La amendamentul 196 se vorbește de control și certificare. La punctul 3 al propunerii se menționează evaluarea de risc, studiul de risc și eu cred că pentru a menține uh, producția bio curată, aceste cerințe trebuie menținute pentru toată agricultura Trebuie să fie o garanție de calitate până la urmă și cred că acest lucru este un lucru la care nu trebuie să renunțăm. La propunerea 352 se spune că propunerea pe care o vom face ulterior. Domnule Hoisling, ne puteți spune când vor fi definite aceste criterii? Certificarea de grup este o noutate care va reduce povara birocratică însă producătorii doresc să știe și care vor fi condițiile aplicate. În țara mea, producătorii bio m-au sunat și erau foarte îngrijorați pentru că considerau că această certificare pe grup ar putea duce la controle mai scăzute asupra calității și la o calitate mai scăzută. Și în al treilea rând, așa cum spunea doamna Köstinger, diferitele tipuri de semințe și varietățile existente, de exemplu pentru fructe și legume. Soiurile sunt foarte importante pentru că poți avea un soi care s-a dezvoltat într-o anumită regiune și poate uh, fi uh, marcat ca produs în acea regiune. Este un fenomen care ar putea încuraja producția locală și ar putea ajuta să se dezvolte inovarea în sector. Am să vă trimit propuneri în acest sens mai târziu. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Tacula. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului Hausling eu sunt un nou membru. Eu l-am înlocuit pe domnul Ren când acesta s-a întors în Finlanda. Aș vrea să mă refer aici la agenție și la măsurile care au fost menționate deja aici. În calitate de braț legiuitor, noi avem nevoie de mai puțină, dar mai bună reglementare și o agenție nu poate aduce nimic altceva decât și mai multă birocrație. Controlele pe baza riscurilor. Pentru noi, în Finlanda, nu are niciun sens să avem mai multe controle anuale. Trebuie să avem încredere în fermieri că ei își fac treaba așa cum trebuie și un control în funcție de risc cred că este suficient. Ar trebui să avem mai puțină birocrație, să fim mai rezonabili în felul în care utilizăm banii pe care îi avem pentru a promova producția. Iată câteva idei pe care vreau să le prezint și vreau să mulțumesc încă o dată raportorului domnule președinte. Până la prezentarea acestei propuneri și raport, marea majoritate a producătorilor bio din Marea Britanie spuneau că UE nu este eficientă. Aceasta însă le schimbă radical mentalitatea pentru că va fi aproape imposibil să mai ai o agricultură bio în țara noastră cu aceste reguli. Nu există destulă flexibilitate, riscurile sunt foarte mari și piața va fi puternic per- perturbată. În primul rând, uh, noi uh, în Marea Britanie ne ocupăm foarte bine de partea noastră pe agricultură bio, însă ceea ce mă îngrijorează cel mai mult este că această agricultură bio se spune că este cea mai bună și că nu trebuie contaminată de alte semințe, dar poate mulți de aici nu-și dau seama că uh, această uh, semințe sunt de fapt uh, amestecate Există tot felul de uh, resturi organice, metalice și așa mai departe care există în sol și care oricum afectează agricultura uh, organică, agricultura bio. Mulțumesc. Domnul Tarant. Nu? Nu este în sală? Ba da. Ok. Pan poseł Federle. Domnul Federle. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vecinul meu îmi distrăgea atenția. Noi am analizat uh, cu uh, bucurie raportul domnului Hausling, care a acordat o atenție deosebită a uh, producției bio la nivel teritorial și a încurajat circuitele scurte și circuite care să acorde prioritate originii produselor. Toate aceste lucruri sunt bune și absolut necesare. Aș vrea să atrag atenția doar asupra unui element esențial pentru mine. Există un punct pe care îl regretăm în această propunere și anume că nu se ține cont de dumpingul social. Iată de ce agricultura bio în anumite regiuni este, din păcate, în ziua de astăzi, uh, în concurență cu produse Uh, mai ieftine, pentru că ea este mai scumpă și are costuri de producție mai ridicate. Cred de aceea că această problemă a dumpingului social ar trebui să fie inclusă în acest studiu pentru a nu se mai recurge atât de des la mâna de lucru plătită foarte ieftin, ceea ce nu este echitabil și uh, descurajează practic încercarea raportorului de a promova agricultura bio, care are o legătură directă cu acest dumping social. Mulțumesc și acum domnul Federle. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea la început să subliniez importanța unui astfel de schimb de opinii la nivelul comisiei noastre pentru noi, pentru membrii acestei comisii, ne ajută să înțelegem care sunt chestiunile importante pentru colegi și aceasta înseamnă, pe de altă parte, ca la momentul votului să fim pregătiți cu adevărat. Raportorul cred că a mers în direcția cea bună față de propunerea comisiei, însă mai există câteva lucruri de făcut. Există trei puncte pe care le-aș menționa aici. În primul rând, problema dacă putem avea o agricultură bio și, de asemenea, uh, ferme mixte pe viitor, pentru că în Suedia există o tendință foarte clară unde se repartizează riscurile printr-o convenție între agricultura bio și cea convențională și acest lucru ar trebui să continue pentru că altfel fermele uh, bio nu vor mai rezista. Și există și această propunere a unei agenții europene. Cred că nu este o idee prea bună. Așa cum spunea și colegul finlandez, noi nu ne dorim și mai multă birocrație. Deci nu ar trebui să subminăm piața care este în creștere, ar trebui să-i permitem din potrivă să se dezvolte. Mulțumesc și acum domnul Flanagan. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș vrea să îl felicit pe domnul Hausling pentru munca sa. Sunt însă de acord uh, cu cel care spunea că avem nevoie de mai mult timp pentru prezentarea amendamentelor, ținând cont de această propunere detaliată. Pentru cei care ar dori mai mult timp să dezbată aici, am o sugestie. Nu știu dacă am putea începe întâlnirea la timp, pentru că eu de câteva zile uh, mă întreb dacă într-adevăr sunt în stare să citesc, pentru că chiar și după începerea ședinței, la jumătate de oră după începere, oamenii se învârt prin sală și chiar și dumneavoastră, domnule președinte, vă este greu să-i puneți la punct. Important este ca toată lumea să vină la timp. Eu eram în Consiliul de Conducere în școala mea și președintele pur și simplu închidea ușile când trebuia să înceapă ședință și de fiecare dată terminam la timp și aveam timp să dezbatem din plin. Deci, atât o sugestie foarte simplă. Bardzo dziękuję, przyjmuję. Vă mulțumesc foarte mult. În continuare, aș dori să dau cuvântul doamnei Muniz, care reprezintă Comisia. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în special domnului Hosling pentru acest proiect de raport, care a reprezentat o muncă deosebit de mare și pe care îl așteptam. Aș dori să fac câteva comentarii despre motivele pentru care Comisia a făcut această propunere. În primul rând, așa cum știți și dumneavoastră, creșterea în acest sector al agriculturii biologice este importantă, reprezintă 9% din creșterea anuală a sectorului deci, um, această agricultură se transformă dintr-o agricultură de nișă într-o agricultură și un sector mult mai important, cu o pondere și mai mare la nivelul consumului actual. Un al doilea element important, această creștere mare este definită în principal de importuri și nu neapărat de o creștere a producției în cadrul UE cred că aici, în acest element, trebuie să ne dăm seama că ar trebui să facilităm intrarea pe piață de noi participanți în acest sector în plină creștere. Al treilea element, sistemul de control existent nu este destul de riguros, de fapt a fost stigmatizat de Curtea de Conturi, nu vreau să intru în detalii aici, dar avem multe de făcut în domeniul controlului. În al patrulea rând, sistemul actual, așa cum funcționează el, nu îi pune pe picior de egalitate pe producătorii europeni și, pe de altă parte, pe importatori. Iată de ce dorința noastră era aceea de a întări regulile de armonizare pentru a ne asigura că produsele care vin din țările terțe corespund cerințelor aplicate în UE. Un ultim și al cincilea element este că consumatorul european nu este obligat să cumpere astfel de produse, ci le cumpără pentru că au încredere într-un producător local care respectă regulile și, de asemenea, pentru că acestea uh, nu uh, conțin substanțe neautorizate, în special nu conțin pesticide. Fără această motivație, consumatorul nu ar avea niciun motiv uh, de a le cumpăra. Iată deci uh, o justificare a propunerii Comisiei. Aș dori, pe de altă parte, să subliniez aici că în ceea ce privește elementele esențiale ale acestei propuneri, și anume deșeurile, rezidurile și propunerea de a avea un prag limită pentru prezența de pesticide și alte reziduri, toate acestea sunt motivate de faptul că chiar dacă am avea un sistem de control și monitorizare pentru utilizarea produselor care sunt interzise, ar exista în continuare alte substanțe sau resturi de substanțe care sunt prezente uh, în ciuda respectării regulilor impuse producătorilor și de aceea, din punctul nostru de vedere, ar fi potrivit ca prezența unor astfel de resturi să fie tratată în mod armonizat în cadrul UE, lucru care nu se întâmplă la ora actuală. Deci, încă o dată, consumatorul ar trebui să își reîncapete încrederea în acest logo al agriculturii bio. Poziția Comisiei, și văd că președintele a ridicat deja ciocanel, deci mă, mă voi opri aici, noi suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a menține dialogul. Comisarul încă de la începutul mandatului a dat dovadă de deschidere și de flexibilitate și a considerat că această propunere trebuie făcută în cadrul unui dialog constructiv între cele două instituții pentru a asigura o marjă maximă de flexibilitate și pentru a promova acest sector. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum domnul Heusling, și vreau să vă reamintesc înainte de această intervenție că se pot prezenta amendamente până pe 12 iunie și după aceea vom avea o nouă dezbatere după prezentarea amendamentelor. În al treilea rând, aș vrea să rog pe domnul Heusling să ne trimită o notă informativă cu un rezumat al stării actuale la acest dosar. dosar. pentru a avea o viziune de ansamblu. V-aș ruga mm, și acum dau cuvântul domnului Hosling pentru a ne deplasa după aceea la 4Q2, unde avem o întâlnire comună cu Comisia Envi pe tema clonării. Și joi vom avea voturi. Mâine avem liber. Domnule Hoisling. Da, eu oricum am spus ce am avut de spus. Eu cred că e important să discutăm, pentru că mai sunt multe de făcut, sunt vizate multe exploatații bio, viitorul acestora este în joc și, ca să spun din capul locului, înainte de vacanță, sper să reușim să găsim un numitor comun, mai ales că suntem cu toții de acord unii cu alții. E de interes uh, să vedem ce se întâmplă și cu uh, exploatațiile mixte. Ne preocupă acest subiect. Eu oricum am o atitudine deschisă. Știu că sunt dezbateri importante în multe state membre și sper să putem să găsim un compromis. Din punct de vedere cultural există multe diferențe între noi. În Germania, în Austria nu se prea pune problema acestor întreprinderi mixte dar uh, în alte țări 40% uh, din acestea sunt mixte. Să găsim o cale constructivă așadar pentru a nu pierde pe nimeni pe drum până la urmă, pentru că acesta este obiectivul meu, ca la final să avem mai mulți producători bio, nu mai puțini. Și fac o scurtă observație în fața comisiei cu privire la plafoane. Am făcut un mic sondaj la început și s-a arătat că consumatorii știu ce vor. Niciun consumator nu vrea să consume pesticide. Deci, indiferent ce îl întrebai pe consumator, el își dorea, până, el, până ați fi văzut, și-ar fi dorit să uh, se bucure de produse cât se poate de corecte din punct de vedere calitativ. Uh, Important este să ajungem la o soluție. Vreau însă să nu avem nici de cum drept rezultat o mai multă împovărare, o mai mare împovărare a producătorilor bio. Ba din potrivă, ar trebui să încurajăm pe mai mulți să adere la acest sector. Mulțumesc! Fără microfon din partea președintelui. Bine, mulțumesc. Joi Vom vota la ora 9. Să nu uitați să vă aduceți cartela de vot, după aceea ne întâlnim cu comisarul. Și acum mergem către 4Q2. E vorba de clonare și amendamente.